disponibilă pe site-ul Parlamentului. Comisiile competente mi-au transmis corigente pentru patru texte care au fost adoptate de către Parlament în conformitate cu articolul 216 alineatul 4 al uh, regulamentului. Acestea sunt considerate adoptate dacă în 24 de ore de la acest anunț nu se face o cerere din partea 40 de membri sau din partea unui grup politic. Atunci, dacă se întâmplă însă acest lucru, se va vota. Corigendele sunt disponibile pe site-ul Parlamentului și titlurile vor fi publicate în procesul verbal al acestei sesiuni. Aș vrea să vă informez de asemenea că joi președintele Parlamentului împreună cu președintele Consiliului vor semna